Good. Thank you very much. Otwieram posiedzenie. Uwagi. Domnilor și domnilor, ședința este deschisă. Aș avea câteva remarci în deschidere. Cu câteva zile în urmă am primit vestea tristă a decesului domnului Gilles Jacquier, un jurnalist francez care a murit în orașul sirian Homs. Parlament Europejski zawsze stał na straży wolności słowa. Broniliśmy i zawsze będziemy bronić tych. Parlamentul European a apărat întotdeauna libertatea de expresie. Vom continua să-i apărăm pe cei care încearcă să aducă la lumină adevărul. Cel puțin șase oameni au fost uciși și zeci sunt dați dispăruți după dezastrul suferit de feribotul italian. În numele Parlamentului European doresc să ofer condolențele noastre familiilor victimelor. Este un accident care nu ar fi trebuit să aibă loc și sper că se vor trage învățăturile de cuvință din acest dezastru. Am fost informați de decesul domnului Manuel Fraga Iribarne. Ieri, Spania și Europa au pierdut un mare om de stat, unul dintre principalii arhitecți ai Spaniei democrate, fondatorul Partidului Popular, ai cărui membrii sunt astăzi împreună cu noi în această sală. Manuel Fraga Iribarne a fost, la rândul său, în anii 80, un membru al Parlamentului European. Colega noastră, doamna Carmen Fraga Esteves, este fica decedatului și o rugăm să transmită condoleanțe întregii familii. În final, pe 18 decembrie, Václav Havel a încetat din viață. Domnia a fost mai întâi președinte al Ceoslovaciei și apoi timp de două mandate al Republicii Cehe. Europa, poporul ceh și poporul slovac au pierdut omul care simboliza Revoluția de Catifea și reunificarea continentului nostru fost un om de stat curajos care în noiembrie anului 2009 ni s-a adresat nouă celor din Parlamentul European și a fost aplaudat la scenă deschisă. Astăzi aducem omagiu memoriei sale. Am să reprezint Parlamentul la funeralile am prezentat, reprezentat Parlamentul la funeralele domnului Havel din Praga. A fost o ceremonie extraordinară. O manifestare europeană și intercontinentală a respectului pe care toată lumea îl poartă domnului Václav Havel, un mare european, un mare om de stat ceh. Aș dori, stimați colegi, să ne ridicăm și să păstrăm un moment de recolegere în memoria acestor doi oameni de stat. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, proszę Państwa. Doamnelor și domnilor, în conformitate cu regula 12 din regulamentul de procedură,